puncte pe ordine de zi este raportul Danelis, creșterea albastră, consolidarea creșterii durabile în sectoarele de transport marin, maritim și de turism ale UE. Mai întâi doresc să dau cuvântul domnului raportor, 4 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, criza datoriilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și toate consecințele negative ale acestei crize, șomajul îndeosebe au dus la o scădere a competitivității în Uniunea Europeană. Avem nevoie de noi surse de creștere economică, spațiul maritim, resursele maritime reprezintă un, o asemenea sursă de venituri proaspete. Există o posibilitate de sinergie între diferite sectoare. Și nu vorbesc aici doar despre zonele de coastă a celor 28 de state membre, avem acvacultură, biotehnologia maritimă, energia, extracțiile miniere uh, de pe fundul mărilor și oceanelor, transportul maritim, șantierele navale. Toate aceste sectoare sunt tot atâtea domenii în care se pot uh, face eforturi pentru a avea o creștere economică renoită, o creștere albastră. Până în 2020, 7 milioane de locuri de muncă ar putea să fie create. Autoritățile publice, fie ele locale sau naționale, ar trebui să se mobilizeze pentru o mai bună programare și realizare a infrastructurilor, pentru o mai bună difuzare a informațiilor, pentru o îmbunătățire a practicilor și pentru disponibilizarea creditelor. Doar astfel acest sector va avea o adevărată plus valoare pentru economia europeană pe scară largă. Ar fi bine dacă s-ar face un efort de coordonare pe plan european deoarece doar dacă vom avea politici noi și o bună aplicare a vechilor politici din acest domeniu, vom avea uh, uh, sort de izbândă. Și toate sectoarele interesate ar trebui să fie uh, implicate. În această perioadă în care se reduc cheltuielile și bugetele peste tot în Uniunea Europeană, uh, este vital ca în ceea ce privește construcția infrastructurilor, unde e nevoie de fonduri uriașe, ei bine, este foarte important să găsim mijloacele necesare de a realiza totuși aceste proiecte de infrastructură. Și fondurile comunitare ar putea să fie o bună sursă de finanțare a acestor infrastructuri, care apoi vor uh, uh, fi folosite spre beneficiul unui număr mare de utilizatori. Și de aceea nu trebuie să neglijăm nici importanța pe care creșterea albastră o va avea pentru uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Întotdeauna oamenii se uitau în larg când uh, așteptau vremuri mai bune. Și de aceea salut inițiativa doamnei comisar în ce privește creșterea albastră și vă invit să monitorizați îndeaproape punerea ei în aplicare și mulțumesc tuturor celor care mi-au permis să lucrez la acest dosar. Mulțumim. Trecem la procedura catch și începem cu doamna Patraua Neve. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc comisiei și raportorilor uh, din umbră pentru colaborarea foarte bună cu privire la turism, uh, turism internațional, gestionarea uh, coastelor, biotehnologie, cercetare, inovare, uh, cu privire la toate aceste domenii, precum și exploatarea resurselor uh, solului. Toate aceste elemente presupun un lucru, și anume ca unul dintre obstacolele principale să fie înlăturat. Recyclingul în domeniul metalurgiei nu este abordat suficient în acest domeniu. Și acesta reprezintă un aspect foarte important, pentru că mineritul uh, și exploatarea uh, maritimă ar putea să fie uh, împiedicată. Mineritul ar putea fi abordat în acest fel și trebuie să ne asigurăm că astfel de domenii noi uh, devin durabile, cum ar fi Uh, s-au folosit 3 milioane între 2014 și 2016 și uh, în aceste perioadă pot uh, fi obținute uh, importante, informații importante cu privire la resursele uh, maritime. Așadar, cu resursele noastre maritime și ale solului trebuie să fim atenți și trebuie să avem o politică a mediului durabilă. Mulțumesc. Urmează acum doamna Lupchiera. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit ă, pe raportor pentru acest raport foarte bun care reunește politicile maritime ale Uniunii Europene. Nu poate să existe o creștere albastră dacă nu există o cultură în domeniul marin și maritim. Acest proces implică multe instituții și organizații, inclusiv sectorul învățământului, dar în programele școlare nu există subiecte uh, pe teme legate de mare, uh, școli, um, Uh, posibilitățile de formare în domeniul meserilor mării nu sunt foarte populare în rândul tinerilor. Trebuie să existe o strategie clară, o politică integrată. Este important să se armonizeze cadrul juridic uh, pentru favorizarea acestei politici. E nevoie de o astfel de politică uh, integrată în Uniunea Europeană. Să nu uităm că e nevoie de strategia Mării Negre pentru viitorul acestei mări, atât de important. Mulțumesc! President. Doamna Meisner, până în 2050 vom avea probabil 9 miliarde de oameni pe lume. Asta înseamnă că uh, Vestlandul nu va mai fi suficient, că avem nevoie de mai mult. Europa întotdeauna a avut o perspectivă destul de largă și am uh, dezvoltat deja o politică a mărilor integrată, pentru că am observat că economia și comerțul se învârt foarte mult în jurul mărilor și oceanelor și de aceea a fost nevoie și trebuie, am spus, să exploatăm cât mai bine uh, marea. De aceea avem această politică integrată a mărilor. Avem de asemenea creșterea albastră, care este pilonul albastru pentru mai multă creștere și crearea de locuri de muncă per total. Energiile, turismul de coastă, biotehnologia albastră, toate acestea reprezintă posibilități în acest domeniu. De asemenea, materia primă, mineralele și aquacultura, pentru că Sigur, oamenii doresc să mănânce pește cât mai mult. Suntem pe calea cea bună și doresc să mulțumesc doamnei Danelis pentru raportul său și doresc să-i mulțumesc și doamnei Damanachi pentru angajamentul de care a dat dovadă pe marginea acestui subiect. Mulțumim și dumneavoastră pentru intervenția dumneavoastră și uh, dau cuvântul acum domnului Crisogheles. Domnule președinte, Într-adevăr, într-adevăr, ne dorim ca mediul marin să se dezvolte și în cadrul economiei. Să trebuie să ținem seama de situația mediului înconjurător. Pe de o parte, este important ca ocuparea să depindă de dezvoltarea mediului marin, însă pe de altă parte nu trebuie să uităm de protejarea resurselor naturale. Ne dorim o politică mari- maritimă care să profite de bogăția mării și care în același timp să creeze noi locuri de muncă. Să permită ocuparea uh, tinerilor care nu au găsit alte locuri de muncă. În plus, avem nevoie de unele măsuri politice care să găsească acest echilibru uh, necesar. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Eu vin din Toscana, unde există o tradiție maritimă și un, uh, o moștenire foarte puternică și de aceea înțelegem potențialul acestui uh, sector. Și cred că acest sector poate contribui la prosperitatea, dezvoltarea și securitatea zonelor costiere. Este o excelență pe care știm să o realizăm în Italia și care pot spune că ne definește, ne caracterizează. Nu se poate arunca această activitate la gunoi nu poate să fie ignorată, pentru că riscul este următorul. Cei care cunosc problemele de mediu știu foarte bine că e bine să iei măsuri în favoarea zonelor uh, insulare, ultraperiferice, costiere, uh, ar fi util și ar fi foarte bine, uh, mai ales în aceste uh, momente de recesiune și am putea uh, lua măsuri fiscale de ajutor. Vă mulțumesc, doamna Zaer. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Juuri päättynyt Irland... Mulțumesc, domnule președinte. Președinția irlandeză, care iată, la sfârșit, a subliniat importanța creșterii albastre. Sub președinția irlandeză au existat multe dosare grele, iar creșterea albastră a fost neglijată. Din fericire, acest raport pe care îl discutăm acum uh, subliniază importanța creșterii albastre. În ceea ce privește acest raport, vreau uh, să subliniez, în afară de uh, pescuit și acvacultură, subiectele care, la care ne gândim în primul rând, vreau să vorbesc despre energia albastră, energia eoliană, um, um, mari, maritimă, uh, omotrice și așa mai departe, care sunt surse importante pentru viitor. Uh, importante sunt și transporturile maritime și construcția navală. În Europa, noi uh, um, suntem în urmă. Corea de Sud își sprijină șantierele navale, astfel încât distorsionează competiția, competiția la nivel mondial. Mulțumesc, domnul Bonanini. Și, <clears throat> grație, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îl felicit pe raportor și să subliniez în primul rând două aspecte care consider, care consider eu că sunt importante. În primul rând, ne dorim cu toții o creștere economică echilibrată și durabilă. Ne dorim să integrăm zonele de coastă cu uh, zonele din interiorul uh, continentelor. Pentru că deseori politicile nu sunt uh, deloc adecvate, nu se folosește la maxim potențialul zonelor costiere, se face mult deseori pe coastă, însă nu suficient și în uh, interior și cred că am putea să facem mai multe lucruri din acest punct de vedere. Și dacă îmi permiteți, un mic avertisment în legătură cu aquacultura. Este clar că aquacultura trebuie să fie una durabilă și să fie definită ca atare. Ca peste tot, că în cazul tuturor alimentelor, unde se folosesc uh, antibiotice, știm foarte bine că acest lucru are efecte și asupra mediului înconjurător și la fel se întâmplă și cu acacultură. Vă mulțumesc. Și acum, doamna Damanan, chiar cuvântul. Thank you, President. Let me first... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului, domnul Danelis, și raportorilor din umbră, precum și membrilor din comisiile Parlamentului European care s-au ocupat de acest raport, ce anume Comisia de Transport, de Dezvoltare Regională și, evident, de Pescuit. Pentru că au produs un raport foarte bun și mă bucur că toți vorbitorii, realmente toți vorbitorii au recunoscut că în acest raport și în inițiativa noastră uh, pentru creșterea albastră există un set de propuneri uh, vizionare cu un cadru realist și coerent. De asemenea, vreau să salut faptul că raportul susține cele cinci domenii cheie care au fost identificate de către Comisie ca având un potențial special pentru crearea de locuri de muncă și pentru uh, aplicarea inovațiilor. Și aceste domenii sunt energia albastră, acvacultura, turismul maritim și de coastă extracția maritimă și uh, biotehnologia albastră. După ce am spus uh, aceste lucruri, dați-mi voi să trec la câteva chestiuni specifice. Mai întâi, shipping-ul și transportul maritim în general. Este adevărat că ne confruntăm cu anumite dificultăți, așa cum uh, au subliniat raportorul și alți membri, dar de asemenea aș vrea să subliniez că există uh, multe moduri prin care putem contribui la sustenabilitatea sectorului și la creșterea lui uh, durabilă, reducerea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră, eliminarea barierelor administrative, reducerea birocrației și promovarea inovației. Așadar, aici încă avem loc de mai bine. Începește turismul maritim și de coastă. Sunt de acord cu raportul când spune că cea mai mare provocare aici este să ne asigurăm că există capacități profesionale, că forța de muncă necesară există. Deci Comisia va face o comunicare în legătură cu turismul maritim și de coastă până la sfârșitul acestui an. În fine, în ce privește importanța sustenabilității integrate, împărtășesc preocupările exprimate aici de unii membri ai Parlamentului în legătură cu nevoia de sustenabilitate în toate aceste acțiuni. Sunt complet de acord că dimensiunea de mediu trebuie să fie introdusă în orice inițiativă uh, de creștere albastră. Trebuie să păstrăm mediul natural dacă vrem să beneficiem realmente de oportunitățile pe care le oferă. Nu trebuie să-l distrugem așa cum am făcut uh, în unele cazuri în trecut. De aceea, uh, un proiect de cercetare substanțială în legătură cu extracția marină și uh, impactul de mediu este acum negociat în uh, cadrul uh, programului, uh, programului european cadru și ne așteptăm ca discuțiile să înceapă în, în toamnă. Nu se poate nega faptul că trebuie să ne îmbunătățim eforturile de reciclare. Sunt de acord cu asta, dar chiar și așa nu vom reuși niciodată să uh, Uh, oferim uh, un flux continuu de materii prime de care are nevoie industria noastră. De aceea, ea este o propunere, trebuie să examinăm toate opțiunile. Extracția uh, minieră poate crea noi locuri de muncă, noi companii, dar și dezvoltări tehnologice, precum și garanții în legătură cu siguranța fluxului de materii prime. Sigur că există condiții și aici pot fi de acord cu raportorul și cu alții o condiție ca acest sector emergent, ca orice alt sector, de fapt, să facă parte dintr-un efort mai larg de sustenabilitate, de durabilitate. Cu alte cuvinte, pentru a fi mai concreți, trebuie să ne asigurăm că dacă un instrument extractiv ajunge pe fundul mărilor noastre, oricine ar fi și oricui ar uh, aparține, uh, se respectă cele mai stricte standarde de mediu. Aceasta este intenția noastră Asta se va întâmpla și dincă, încă o dată vreau să mulțumesc raportorului și tuturor vorbitorilor și membrilor acestui Parlament pentru susținerea lor pe această inițiativă pentru creșterea albastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim noi pentru intervenția dumneavoastră. Am încheiat această dezbatere. Votul pe marginea acestui subiect va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi raportul doamnei Toia, contribuția cooperativelor la depășirea crizei și dau cuvântul raportoarei. Grazie, președinte. Nella... Mulțumesc, domnule președinte